colleagues, we're, um, good afternoon. We're going to... Stimați colegi, bună ziua, vom începe pentru că la orele 16 și 15 avem prevăzute voturile și vreau să le începem la vreme. Cred că principalii membri ai Comisiei sunt prezenți în sală, deci putem începe. Trecem la punctul 1, adoptarea ordinii de zi. Vă rog să rețineți că punctul 9, votul pe proiectul de raport privind baza de coastă, va fi uh, votat înainte de punctul 5. Dacă nu aveți obiecții, agenda o considerăm astfel modificată. În al doilea rând, profilul lingvistic. Ave, nu avem interpretare în croată, galeză și, uh, de asemenea, vă rog să vă îngrijiți aveți cartelele de vot la dumneavoastră pentru că vom avea și voturi electronice. Trecem la punctul 3. Este vorba despre constituirea unei liste comune la nivelul Uniunii Europene a țărilor de origine sigură privind procedurile comune de acordare și retragerea protecției internaționale. Sylvie Guillaume este raportoare. 95 de amendamente au fost înaintate și, după cum știți, colegi, Ehm, nu există ehm, comentarii la lista ehm, acestor țări de origine sigură. Lista este propusă de către comisie și îi dau cuvântul acum raportoarei și altor colegi care vor dori să intervină. Silvia, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule Thank you, Chairman. There are actually only 90... Mulțumesc.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 În principal, toți raportorii din umbră sunt pentru întărirea termenelor și a modalităților, modalități care sunt diferite, însă există dorința de a avea o procedură de armonizare pe ansamblu. Cred că putem propune o soluție ca să punem capăt divergențelor prezentate de listele naționale și să promovăm o adevărată listă europeană. Acest lucru ar putea fi făcut într-un termen rezonabil, prevăzând în același timp ca în această perioadă de tranziție modalitățile existente să ne permită o trecere treptată către o listă europeană. Deci este un punct foarte bun cu care suntem de acord cu toții pentru acest capitol. A doua temă, procedura de revizuire a listei pentru a adăuga noi țări. Unii raportori din umbră au depus amendamente pentru a avea modalități mai explicite pentru adăugirea de țări pe această listă europeană și ar putea fi o precizare foarte utilă pentru că ar permite pregătirea tranziției către o listă europeană unică. Este tocmai comentariul pe care îl făceam în legătură cu legătura între listele naționale și cea europeană. A treia categorie procedura de suspendare atunci când situația se agravează într-o țară care era considerată ca țară sigură. Aici s-a dorit să se întărească reactivitatea procedurilor în ansamblul său pentru a putea reacționa mai rapid dacă există o agravare subită a situației într-o astfel de țară și, pe de altă parte, trebuie să permitem un mecanism de uh, suspendare mai puțin rigid, cu termene mai uh, Uh, puțin scurte pentru a reintroduce țara pe listă atunci când este cazul. Deci, în ambele cazuri, trebuie ca procedura să nu fie prea birocratică și să permită o reacție rapidă. Și o soluție care să poată fi implementată și clară, pentru că altfel ar putea duce la incertitudini și uh, aceasta ar dăuna situația și în statele respective și, de asemenea, la nivelul procedurii de organizare a procedurii de azil și pentru solicitantul respectiv. În al patrulea rând, drepturile fundamentale. S-au depus multe amendamente aici, ceea ce este de salutat, pentru a reaminti cadrul legislativ și pentru a întări drepturile persoanelor care ar fi vizate amendamente care majoritatea dintre ele merg în sensul cel bun și sunt conforme cu uh, ceea ce preconizează Agenția Drepturilor Fundamentale și așa cum a arătat și Parlamentul de mai multe ori. Al cincilea punct, metodologia. S-au făcut precizări foarte utile, însă s-au depus puține amendamente după dezbaterile pe care le-am avut la întâlnirile între raportorii din umbră. Bănuiesc că, că această abordare este susținută. Cu toții suntem de acord că metodologia este absolut uh, primordială și am constatat că propunerea comisiei la momentul acesta nu pare să aibă o metodologie foarte clară. Vom încerca, deci, să găsim una. Națiunile Unite au ajuns de asemenea la o concluzie asemănătoare și vreau să fiu foarte clară, așa cum am spus-o și celor care mi-au pus întrebări pe această uh, temă, nu e vorba aici de a avea o nouă fabrică după metoda europeană. Uh, Dorința noastră este ca această listă europeană să fie funcțională cu adevărat și asta cu atât mai mult cu cât Comisia, în proiectul pe care l-a depus uh, în urmă cu ceva timp, cu patru luni de zile, a dotat biroul de azil cu competențe în ceea ce privește solicitanții de azil și a întărit competențele și mandatul său. Deci trebuie să fim foarte preciși, să prevedem o procedură de consultare și insist asupra acestui concept în care să includem părțile competente și independente pentru că uh, biroul nu mai este același care era cu noile competențe. Și în cazul acesta, UNCHR a ajuns la aceeași concluzie. Deci și aici nu e vorba de o nouă uh, întreprindere, ci avem nevoie de un sistem funcțional care să ofere și uh, clauzele de salvgardare necesare pentru acest nou sistem al listei europene. Este o chestiune care n-a apărut așa dintr-o dată, ci ne-am uh, bazat aici pe cazul britanic, care a dispus de o anumită consultare și cu toate acestea situația nu a fost blocată. Și în felul acesta putem ajunge la o încadrare mai bună. Iată deci cele cinci puncte esențiale. Vom avea pe 7 iunie o altă întâlnire a raportorilor din umbră. După dezbaterea de astăzi vom dezbate și sugestiile de compromis despre care voi uh, vorbi foarte rapid acum și sper să avem uh, discuții foarte uh, fructoase pentru a avea un vot rapid înainte de sfârșitul lunii iunie. În felul acesta vom putea analiza acest uh, text cu toată atenția necesară pentru ca el să nu fie uh, folosit în alte scopuri. Iată, domnule președinte, care este situația. Mulțumesc. Very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Și să trecem acum la raportorii din umbră. Stimați colegi, v-aș limita intervenția la două minute, pentru că avem uh, voturile prevăzute la 4 și 15. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, doresc să mulțumesc uh, raportoare noastre, Silvii Ghion, pentru activitatea uh, foarte uh, pasionată și aprofundată. Și uh, în felul acesta am putut progresa foarte bine. În câteva cuvinte doresc să vă prezint punctul meu de vedere în legătură cu amendamentele pe care le-am înaintat. Trebuie să clarificăm uh, buna articulație între listele naționale și listele europene, pentru că dacă o țară uh, va suprima uh, va fi suprimată de pe lista europeană la rândul ei, trebuie să fie suprimată pe lista națională. Deci, uh, trebuie să uh, uh, existe în continuare o listă europeană, chiar dacă nu va fi 100% completă, dar uh, să nu se ajungă la situații de confuzie între existența și listele naționale, practica și statutul de acordare a dreptului de azil. Deci ar trebui să existe o listă europeană unică în ce privește statele considerate a fi sigure. Pentru că altfel vom ajunge în situația în care ne aflăm acum, nu va fi decât o pierdere de timp, va trebui să vedem cum putem aplica anumite prevederi unei, unui stat terț. În ce privește lista comună a statelor sigure, trebuie să existe prevederi și în privind acordurile de readmisie ca să stabilim migrația economică. Deci, dacă țările de origine nu îi vor reprimi pe migranții care ajung pe teritoriul european, nu are niciun rost să le consider ca fiind state sigure. Deci, Uh, trebuie de asemenea să ne gândim care sunt tipurile de um, asistență care este acordată în statele membre și care sunt uh, de asemenea convențiile privind readmisia. Eu uh, cred că va fi o discuție destul de complicată, dar am încredere că vom putea găsi o soluție, vom ajunge la un acord solid pentru a dispune de un instrument eficient, real, care să facă față crizei migrației cu care ne confruntăm astăzi și să stăvilim toate dramele care se uh, produc. Pentru că știm uh, prea bine că și în acest weekend în Mediterana uh, Uh, un număr mare de oameni și-au pierdut viața. Deci acesta ar fi o intervenție foarte scurtă pe marginea amendamentelor pe care noi le-am înaintat. Domnul uh, Haller din partea grupului ECR. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc doamne Ghiom pentru colaborarea foarte bună. Noi considerăm că uh, această listă trebuie să fie ambițioasă, nu restrictivă pentru a fi eficientă și de asemenea trebuie să avem capacitatea de a reacționa rapid la uh, modificările uh, realităților din statele terțe. O listă uh, pe plan comunitar va fi mai puțin flexibilă decât o listă națională, de aceea avem dubii în legătură cu amendamentul 4 47 în care uh, se spune că țări care nu sunt considerate pe plan european ca fiind țări sigure ar trebui să fie eliminate și din listele naționale. Trebuie să ne gândim că lista europeană trebuie să aducă o valoare adăugată dacă ea la un moment dat va înlocui listele naționale. De asemenea, suntem de acord cu amendamentul 69, conform căruia fiecare țară cu statutul de candidat la aderare ar trebui să fie considerată ca fiind o țară sigură și nu poate fi figura pe eh, listă pentru că atunci nu ar fi îndreptățită să candideze la aderare. Deci, în ce privește procedurile eh, aplicanților care vin din eh, state terțe, de asemenea, trebuie să existe reguli foarte clare pentru care avea un impact uh, crucial. Dar poate că mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult. Domnul Albrecht din partea verzilor. Mulțumesc foarte mult. Fac observațiile uh, mele în baza însemnărilor lui Jean Lambers, care este raportor din umbră. Uh, noi propunem uh, renunța, uh, respingerea propunerilor Comisiei pentru că eu cred că este nevoie până la urmă de o analiză a riscurilor în baza unei analize uh, de la caz la caz. În al doilea rând, dacă Parlamentul va decide să păstrăm propunerea, atunci noi vom înainta o serie de amendamente care ar urma să aducă clarificări și să completeze activitatea raportoarei. Noi susținem punctul de vedere privind un uh, mandat parțial care să stabilească principiile înainte de a analiza propunerile um, specifice ale țărilor. Deci, uh, pe de altă parte, noi nu considerăm că fiecare țară candidat la aderare uh, deține și toate garanțiile necesare pentru respectarea drepturilor omului. De asemenea, ă, propunerile ă, pentru desemnarea ă, țărilor sigure trebuie să fie analizate riguros, pentru că există și necesitatea ca uneori să se recurgă la proceduri uh, accelerate. Pe de altă parte, noi nu știm cât timp va fi necesar pentru a reanaliza uh, criteriile uh, referitoare la o țară. Eu cred că ar, dacă va fi uh, retrasă o țară de pe lista uh, europeană a țărilor sigure, atunci și de pe listele naționale ar trebui să dispară. Eu cred că trebuie să existe și termene pentru care, până la urmă, această retragere să se aplice, ca de pildă, doi ani până când se fac toate verificările necesare. Mulțumesc! domnul Le Breton din partea grupului ENF. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Noi uh, propunem să respingem propunerea în clipa de față politica de azil și de migrație. Din punctul nostru de vedere este un fiasco total. Deci, în ce privește Turcia, noi solicităm uh, sistarea negocierilor uh, Uniunii Europene cu Turcia, iar în ce privește Bosnia, uh, și aici există mari dificultăți, pentru că există deja jihadiști care sunt o amenințare la siguranța Europei și, de asemenea, există probleme vis-a-vis -vis de minoritatea creștină. Deci, suntem alarmați uh, de uh, un asemenea tip de uh, raport și de aceea propunem respingerea propunerii. Ultima intervenție, domnul Kirkos. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să adaug câteva cuvinte. Am fost foarte, foarte interesantă abordarea raportoarei și eh, mă bucur că analizăm acum și metodologia și încercăm să decuplăm uh, lista europeană cu lista uh, națională, pentru că acum Parlamentul poate să se ocupe cu metodele și mai puțin să ajungă în dispute legate de uh, selectarea statelor care urmează să figureze pe această țară. Deci uh, să ne gândim uh, câte complicații a avut și Grecia în ce privește desemnarea unor state ca fiind sigure. Dar până la urmă să nu reacționăm sub impactul prezentului, ci aștept și studiul din partea EASO pentru a putea să facem o analiză de substanță privind statele de pe listă. Mulțumesc, doamna Vergia. Da. Îmi cer scuze, uh, domnule președinte. Uh, Martin Anderson este raportor din uh, umbră, este absent, dar cred că a colaborat foarte bine cu Silvi Gheion în numele grupului verzilor noi înclinăm uh, să respingem uh, propunerea Comisiei pentru că evoluția situației în uh, număr, într-un număr de țări creează probleme în ce privește lista statelor considerate a fi sigure. să ne gândim că există multe probleme în câteva din țările care se află pe lista țărilor sigure pentru că există uh, uh, diverse uh, situații legate de încălcarea drepturilor omului, dar chiar persoane care ar fi dorit să obțină un drept de azil, care au fost returnate și au fost asasinate până la urmă. Deci eu cred că toate politicile Uniunii Europene în clipa de față nu fac decât să ducă la creșterea numărului morților din Mediterana și eu cred a existat peste 3670 de persoane necate în Mediterana. Și eu nu știu cât uh, vom putea să continuăm această politică ucigașă trebuie să ținem seama că uh, până la urmă uh, istoria ne va judeca. Mulțumesc. și după ce raportorii din umbră vor negocia cu raportoarea, vom avea votul în Comisia Libe. Dacă doamna Silvi Ghiom nu dorește să mai intervină, putem să Trecem uh, mai departe la punctul 4. Nu știu dacă uh, directorii de la Agenția pentru Drepturile Fundamentale ale Uniunii Europene sunt prezenți. Îi voi invita să ni se alăture în prezițiu. Este vorba de domnul Flaherty și de doamna Zeidensticker care ne vor uh, pune în temă. Și înainte uh, și uh, salutăm cu plăcere pe domnul Michael O'Flaherty, care este directorul Agenției pentru Drepturi Fundamentale, și pe doamna Frauke Zarnsticker, care este președinta Consiliului de Administrație și ne va prezenta un raport privind drepturile fundamentale pentru 2000 15. Trebuie să ne gândim la progresele care au fost înregistrate, dar și la obstacolele care uh, mai există în Uniunea Europeană. Am, uh, vom avea uh, un trialog în perioada iunie-iulie pe această temă. Nu știu cine dintre dumneavoastră dorește să intervină, dar cred că Întâi îi vom da uh, cuvântul uh, președintei uh, Consiliului de Administrație și după aceea domnul Flaherty de asemenea va avea o prezentare. Doamna Zaiden Sticker, vă rog. Honorable members, good afternoon. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor și vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vă prezenta raportul anual al agenției noastre. Aș vrea să încep prin a exprima aprecierea noastră pentru eforturile dumneavoastră de a introduce dimensiunea drepturilor omului într-un spectru atât de larg de, larg de politici europene. Și vă mulțumesc pentru cooperarea dumneavoastră. A fost o plăcere să îi cunosc pe cei care au fost în vizită la agenție săptămâna trecută. Încercăm să îmbunătățim în fiecare an raportul anual pentru a îmbunătăți uh, lizibilitatea, capacitatea de a fi utilizat uh, și pentru a-l face o bază pentru dezbaterile politici, politice. Bineînțeles, fiecare stat membru are propriile sale um, provocări în acest sens. Pentru cei care cunosc deja acest raport, veți ști că el a fost renumit raportul pentru uh, drepturile omului și perioada nu mai este numită Uh, perioada acoperită nu mai este perioada uh, a, anului trecut, ci este a, cu, anul curent. Vrem astfel să ne asigurăm că acest raport este cât se poate de relevant pentru oamenii politici, factorii decidenți în ziua respectivă, în momentul respectiv. De cele mai multe ori, elementele sunt uh, analizate dintr-o perspectivă de drepturile omului și sunt prezentate pentru prima dată într-o formă comparativă. În același timp, creștem numărul și ponderea opiniilor în raport. Publicăm de asemenea, publicăm acestea, aceste avize în toate limbile europene ca un uh, document uh, separat. Sperăm că acesta va, vă va fi util dumneavoastră și colegilor dumneavoastră, atât în Bruxelles, cât și în statele dumneavoastră de origine, pentru a lua decizii uh, bune. Aceste, acest raport uh, completează avizele juridice uh, pentru viitoarea legislație pregătită, pe care o pregătim pentru instituțiile europene. După cum știți, multe dintre aceste acte normative vin din comisia dumneavoastră. La solicitarea dumneavoastră de, cuvânt, de curând am uh, emis un aviz și privind o listă privind uh, statele uh, sigure de origine pe care tocmai uh, le-ați discutat. Un alt aviz a fost referitor la indicatorii privind drepturile omului uh, în cadrul raportului dumneavoastră din proprie inițiativă privind stabilirea unui mecanism al, pentru democrație, stat de drept și drepturile omului. Sper că veți continua să uh, apelați la uh, expertiza uh, agenției noastre, deoarece asta ne asigură că garanțiile de drepturile omului sunt luate în considerare tot timpul în timpul procesului legislativ. Migrația și azilul au dominat dezbaterea în 2015 și de aceea a fost foarte important pentru Consiliul de Administrație și pentru întreaga agenție să um, reflecte acest lucru în um, raportul anual pentru acest an. Și avem avize pentru uh, drepturile omului și demnitate, ideea nevoii de a crește accesul legal pentru a combate uh, traficul cu ființe umane și, bineînțeles, integrarea. Stimați deputați, bineînțeles, este clar că uh, este nevoie de Uniunea Europeană pentru a uh, gestiona criza refugiaților și pentru a respecta drepturile omului. Această activitate este esențială pentru noi. Asta și pe termen lung, dar și pe termen scurt pentru a fi activă și eficace la fața locului, avem nevoie de mai mari capacită- capacități. Um, Agenția pentru Drepturi Fundamentale nu poate să fie un actor periferic în acest domeniu. Migrația este domeniul politic cel mai, um, în cea mai mare expansiune în Uniunea Europeană și pentru durabilitate, pentru credibilitate, este vital ca drepturile omului să joace un rol esențial primar de la, în, uh, noi, în stabilirea noilor politici până la aplicarea lor. Și asta în cea mai mare criză a refugiaților de la al doilea război mondial. Uniunea Europeană trebuie să își mențină principiile și să apere drepturile fundamentale. Trebuie ca dialogul nostru să rămână deschis pe acest subiect Acestea fiind spuse, aș vrea să dau cuvântul acum președintelui, eh, directorului, mă scuzați, eh, Agenției pentru Drepturi Fundamentale, Michael O'Flaherty, care vă va da mai multe detalii. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnule președinte, dragi colegi, ehm, nu pot decât și eu să vă mulțumesc pentru că ne-ați primit astăzi și pentru oportunitatea de a vă prezenta raportul anual al Agenției pentru Drepturi Fundamentale. Raportul este adoptat de Consiliul de Administrație, dar uh, eu reprezint personalul uh, agenției și nu pot decât să vă exprim uh, aprecierea și recunoștința tuturor, față de toți colegii din Viena. 2015 a fost un an greu, un an în care am văzut regres în protecția drepturilor fundamentale, un an în care a avut loc o creștere a retoricii inacceptabile care contrazice drepturile omului și valorile ce țin de acestea. Citind capitolele raportului nostru anual, înțelegeți mai mult despre ce vorbesc. Am să mă refer la câteva elemente în același context precum cel menționat de doamna Zaiden Sticker, mă voi referi la azil și imigrație. Nu vă voi da eu statistici, le cunoașteți foarte bine, dar oricum am numit această criză, este o criză a unor valori și a drepturilor fundamentale. Și în acest context apreciem uh, profund modul în care această comisie uh, au monitorizat situația și s-a exprimat uh, pentru sprijinirea drepturilor omului. Și nu putem face decât apel să continuați astfel, inclusiv organizând audieri pe acest subiect. Pe măsură ce veți parcurge uh, raportul, veți găsi și alte detalii în el. De exemplu, dovezi că în 2015 a avut loc, a, a avut loc un model de respingere în mai multe țări care a dus la situații de refulmon. Am văzut cum și politici benigne, în, prin modul în care au fost aplicate în viața de zi cu zi, au putut expune migranții la riscul de refulmon. Și am văzut schimbări la legislație în anumite state membre prin care reunificarea familială a fost uh, prelungit atât de mult încât se punea problema drepturilor fundamentale. Apoi, un alt domeniu problematic, drepturile copiilor. Și aici trebuie să ne referim la imigrație. 30 până la 40% dintre migranți sunt copii. Tragic, uh, procentajul celor care, dece- care uh, decedează uh, sunt copii. 30% așadar copii care s-au înnecat. Conform unui raport, doi copii s-au înnecat în fiecare zi din septembrie 2015. Și bineînțeles, timpul nu îmi permite să vă mai enumăr și numărul enorm de riscuri la care sunt supuși copiii de-a lungul rutelor de migrație. Uitați-vă în acest raport anual care propune anumite măsuri specifice care ar putea ajuta. În primul rând, trebuie să integrăm mult mai bine strategiile de protecție a copilului în procesul de azil și migrație. Și, încă un exemplu, trebuie să numim mult mai rapid gardieni tutor pentru copiii neacompaniați. Un al treilea domeniu la care mă voi referi astăzi, și anume rasismul și intoleranța. Sincer, acestea sunt Uh, cel mai mare flagel uh, în 2015, cu un număr crescând de incidente sub forma de uh, atacuri antisemite asupra musulmanilor, asupra romilor. Este foarte important să înțelegem că în aceste atacuri asupra minorităților, că minoritățile nu sunt problema, că ele sunt victime și că problema este aplicarea insuficientă sau prea slabă a legislației existente. Așa cum este prevăzut și în raportul anual, majoritatea statelor membre trebuie să um, urmărească și să aducă în fața instanțelor mai bine um, infracțiunile bazate pe ură. Un ultim element, protecția datelor. Uh, subliniem provocarea permanentă a uh, echilibrului între uh, securitate și protecția datelor. Subliniem importanța protecției datelor atunci când se limitează uh, drepturile fundamentale, principiile care trebuie respectate, legalitatea, necesitatea și proporționalitatea când se restrâng drepturile omului. Am examinat aceste elemente pe baza unei solicitări uh, primite din partea dumneavoastră pentru un aviz referitor la drepturile fundamentale și supravegherea în Uniunea Europeană. V-am prezentat acest raport în urmă cu câteva luni, dar am să vă amintesc câteva dintre rezultatele ciudate ale muncii noastre. În primul rând, multe state probabil uh, efectuează supraveghere în masă, însă numai 5 au un cadru juridic pentru astfel de supraveghere. Iar apoi există o diversitate enormă de structuri de supraveghere și organisme de supraveghere în statele membre. Și în cadrul acestei diversități există o lipsă de expertize, o lipsă de resurse și insuficiente competențe pentru a uh, face lucrurile cum trebuie. Pentru a ajunge la final, înspre viitor, ce putem face? Am să fac patru sugestii pe scurt. În primul rând, vă ducem uh, în atenție recomandările din raportul nostru anual. Sunt 41, au fost foarte mult uh, gândite și ponderate și sunt uh, opinii, recomandări inteligente și acoperă toate subiectele pe care le acoperiți și dumneavoastră. Apoi, se punem să puneți drepturile omului și carta drepturilor fundamentale în, în centrul atenției când se creează legislație. Știm că acest lucru se întâmplă în comisia dumneavoastră, dar nu este valabil peste tot. Trebuie ca acest lucru să fie, această dimensiune să fie adusă în toate domeniile politice. De exemplu, drepturi fundamentale să fie menționate în semestrul european în al treilea rând, trebuie să revigorăm formarea în ceea ce privește drepturile omului în Europa. Avem nevoie de programe extinse de formare pentru drepturile omului în toate statele membre, în toate instituțiile care să fie bine echilibrate și um, bine predate și care să aibă um, ca bază Carta Drepturilor Fundamentale. Și nu în ultimul rând, uh, nu vă sfiiți să folosiți Agenția pentru Drepturi Fundamentale. Este centrul independent pentru excelență în domeniul drepturilor fundamentale la nivel european. Bazați-vă pe studiile sale, bazați-vă pe datele impecabile pe care le oferă în fiecare an, bazați-vă pe expertizele și avizele juridice. Cooperați cu această agenție pentru a uh, con aduce conștientizare și capacitate uh, în domeniul drepturilor fundamentale în instituții și în statele membre. Pentru a ajunge la final, noi, la Agenția pentru Drepturi Fundamentale, suntem în serviciul dumneavoastră în aceste momente atât de dificile. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult amândurora pentru că ați fost atât de subcinți. Raportul este unul foarte detaliat, ați spus niște lucruri foarte <clears throat> interesante, dar avem și câteva restricții de timp. Aș vrea să numesc lista vorbitorilor și apoi, ca, pentru că apoi să închidem lista. Um, Dragi colegi, voi cita vorbitorii înscriși și după aceea vom asculta răspunsurile. Iată cine s-a înscris. Spuneți-mi, vă rog, acum dacă doriți să interveniți. And, all right, everyone wants to speak. Da, văd că toată lumea dorește să vorbească. Vom avea două minute pe vorbitor. Închid acum lista și dacă cineva mai dorește după aceasta, nimeni nu va mai putea vorbi. Și vă rog, dragi colegi, să respectați limita de două minute pentru că trebuie să începem voturile, sunt lungi și detaliate, deci nu putem depăși uh, limita de timp pe care ne-am propus-o. Dacă respectați cele două minute, vă mulțumesc și încep cu domnul Boni, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru acest raport uh, pe care îl consider foarte important și util, foarte bine structurat de asemenea, cu recomandări bune pentru că uh, avizul Agenției Drepturilor Fundamentale se centrează pe susținerea statelor membre în politicile lor. M-aș centra pe două chestiuni. În primul rând, e vorba de protecția datelor și viața privată și societatea informației. Cred că este esențial să respectăm regulile și echilibrul între nevoie și proporționalitate. Din păcate, în țara mea, legislația se centrează pe poliție și pe supraveghere masă și antiterorism. Nu există o listă cu delicte grave, nu există evaluări ex ante și cred că aceasta este o problemă atunci când e vorba de gestiunea și controlul unor astfel de activități. Și nu spun asta pentru că nu uh, mi-ar plăcea țara mea, din potrivă o iubesc foarte mult, dar cred că aceasta este tendința constatată în ziua de astăzi. Atunci când e vorba de securitate și, pe de altă parte, viața privată și libertate, este un echilibru greu de găsit pentru multe țări și trebuie să vedem ce spune FRA în avizul său, să-l facem mai transparent pentru cetățenii în general. În Polonia vom avea acum audieri publice organizate de cetățeni pe tema terorismului și a legislației în această zonă. Aș adăuga aici ceva legat de rasism, xenofobie și intoleranță. Sunt absolut de acord cu uh, părerea exprimată în prima parte a raportului, în primul alineat, atunci când e vorba de anumite politici și activități. Din păcate, în țara mea, guvernul a hotărât să renunțe la Consiliul pentru Antidiscriminare și care lupta împotriva xenofobiei, organismul care reprezenta principalele instituții și care le oferea posibilitatea să acționeze în comun. Mulțumesc. Mulțumesc și acum, doamna Vergia. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc uh, reprezentanților agenției pentru munca făcută, pentru concizia și, în același timp, precizia în uh, prezentarea raportului. Și îmi place foarte mult uh, că s-au subliniat anumite elemente în acest aviz care mi se par esențiale, inclusiv și felul în care s-au pus în ordine aceste elemente. Ne-ați spus că anul 2015 a fost unul prost în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale, că s-a făcut un pas înapoi, că a existat o criză a drepturilor fundamentale și a valorilor în UE și cred că mulți din comisia noastră sunt de acord cu această părere. Uh, poate nu chiar atât de mult la primul punct însă și tocmai de aceea aș vrea să insist aici, pentru că cred că într-adevăr există o problemă în ceea ce privește implementarea legislației naționale și internaționale în politica de migrație în multe țări, în ceea ce privește principiul nereturnării și problema expulzărilor în masă. Însă trebuie să subliniem de asemenea că urmărirea în justiție a celor care oferă asistență umanitară migranților și refugiaților există și problema copiilor, pentru că sunt din ce în ce mai mulți copii care ajung pe teritoriul UE, copii care mor pe mare, de exemplu, minori izolați, și cred că nu se insistă destul, destul pe această temă și copii din ce în ce mai uh, tineri. Am făcut această constatare în urmă cu 15 zile într-o misiune pe care am făcut-o și cred că trebuie să insistăm la acest punct. De asemenea, grupul meu va relua această inițiativă. Noi doream să o înscriem, uh, dar am văzut-o și prezentată în raportul dumneavoastră este un lucru uh, care ne încurajează și mai mult. Și am să închei, domnule președinte. Vom cere însă ca la următoarea întâlnire a coordonatorilor să existe un aviz al FRA în ceea ce privește drepturile migranților în centrele de primire, în acele hotspot-uri în Italia și în special în Grecia, în ceea ce privește arestarea sistematică, durata acesteia, arestarea minorilor, pentru că eu cred că uh, Comisia uh, DROA trebuie să facă un raport pe această temă și uh, pot să spun că săptămâna trecută am participat la o întâlnire pe tema premiului Saharov și s-a spus acolo că Uniunea Europeană trebuia să fie un exemplu, un model în acest domeniu. Din păcate suntem departe de aceasta. Mulțumesc! Mulțumesc! Îmi pare rău, dar trebuie să vă atrag atenția încă o dată că aveți doar două minute la dispoziție, domnule Kirchhoff. Mulțumesc, domnule președinte, vreau să felicit autorii acestui raport și m-aș centra aici pe câteva elemente esențiale. În primul rând, referința la rezultate din punctul de vedere al sărăciei copiilor este esențială și sunt bucuros că am ajuns la un compromis între cei care consideră că elementele nemateriale sau rezultatele nemateriale sunt importante și cei care consideră că doar cele materiale sunt importante. Cred că s-a ajuns la un echilibru foarte bun cu ajutorul Regatului Unit și este un element esențial. Acum, tratamentul special pentru copii în sistemul justiției, un element care apare în document și aici pot să spun că mă bucur că copiii au un tratament special în ceea ce privește serviciile medicale și în special serviciile de sănătate mentală, care nu sunt menționate aici. Și, din punctul meu de vedere, este un aspect extrem de important. M-aș referi aici și la protecția copiilor, problema internetului și uh, infracțiunile cibernetice și responsabilitatea companiilor și a providerilor de servicii de internet. Eu participam la o delegație recentă în Statele Unite și companiile de acolo sunt conștiente de responsabilitatea lor, dar sper ca și uh, dialogul între dumneavoastră și ei să ducă la rezultate pozitive. Și acum un ultim comentariu legat de radicalizare. Cu toții suntem îngrijorați uh, de ce se întâmplă cu tinerii europeni, câteodată din cauza unor circumstanțe sociale sau personale, de familie, uh, însă de multe ori ține și de expunerea la mass media și la internet. În ce măsură considerați că s-a făcut destul în acest domeniu sau ce se poate face în calitate de agenție AUE pentru a încuraja și acțiunile la nivelul guvernelor naționale? Mulțumesc. Președintele, da, Mm, dragi colegi, știu că aici este o dezbatere la care, în general, colegii tot timpul se înscriu pentru că doresc să intervină, dar trebuie să închidem această listă și acum, doamna Albiol, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Așa să mulțumesc, în primul rând, raportorilor și aș avea trei chestiuni foarte subcinte. În UE există mii de persoane private de libertate pentru că sunt solicitați de azil sau migranți, deși legislația europeană spune cu totul altceva. Însă e clar că taberele de refugiați sunt adevărate centre de detenție. Există peste o mie de minori care se află într-o astfel de situație, nerespectându-se practic Convenția ONU și la sfârșitul anului trecut PAFRA a publicat un studiu în legătură cu alternative posibile. Însă din acel moment până acum condițiile s-au înrăutățit așa cum s-a văzut la hotspoturile din insulele Elene, la care am mai adăugat și Melia și Lampedusa. Și vreau să vă întreb dacă ați luat legătura cu Comisia pe această temă și cum evaluați dumneavoastră faptul că situația s-a înrăutățit. Acum, în legătură cu acordul UE-Turcia. Există multe îndoieli în legătură cu legalitatea acordului și asta a dus chiar și la schimbarea numelui pentru a-i spune declarație și nu acord și pentru a evita eventualele consecințe ale unui tratat pe acest domeniu. Vreau să vă întreb dacă agenția a analizat acest acord și consecințele sale noi, din partea GUE, am avut o delegație în Turcia și am văzut acolo foarte clar că drepturile omului nu sunt respectate, persoane care nici măcar nu au apucat să ceară azil sunt deportate, poliția turcă care uh, trage la frontieră și înțelegem că, din punctul de vedere al agenției, probabil că sunteți îngrijorați. Vreau să vă întreb dacă veți face vreun raport în legătură cu acest acord, uh, încălcarea drepturilor omului și dacă veți face vreo plângere uh, sau dacă veți protesta în vreun fel față de această situație. O ultimă întrebare legată de acest nou corp de frontieră care va înlocui Frontexul și pe care îl vom vota astăzi. Este exemplul unei fortărețe din ce în ce mai mare aici în Europa. Se pare că vor rezista competențe proprii cu o mai mare independență și, prin urmare, mai opacă decât agenția Frontex. Vreau să vă întreb dacă ați cooperat în acest proces și ce credeți că se va întâmpla la frontierele europene, care vor fi consecințele pentru aceasta, așa cum au atras atenția organizațiile internaționale. Dragi colegi, vă rog încă o dată doar două minute să nu depășiți uh, această limită. Domnul Niedermuller, vă rog. Peter, îmi pare rău, dar trebuie să respect și tot timpul. Da, mulțumesc foarte mult pentru acest raport. Aș face un comentariu de natură generală și după aceea o întrebare. În primul rând, statul de drept, drepturile fundamentale, toate acestea sunt rezultatul democrației liberale. Însă, unele state membre spun că nu-și doresc o astfel de democrație uh, liberală, pentru că ea este bolnavă și, în acest caz, drepturile fundamentale și libertățile fundamentale trebuie redefinite. Deci cred că trebuie să ne gândim ce putem face în astfel de situații. Cum putem descrie situația uh, drepturilor fundamentale în democrațiile liberale. Acum, în ceea ce privește strategia de integrare a romilor. Eu cred că situația este mult mai rea decât cea pe care ați descris-o dumneavoastră. Ați vorbit de mai multe feluri de discriminare, segregarea din punctul de vedere al educației, Știm că există o procedură de încălcare lansată împotriva Ungariei. Știm că există și relocarea forțată a romilor în uh, multe uh, orașe europene, de exemplu în Ungaria, în Mișcolț. Și vreau să vă întreb cum puteți uh, pune capăt acestui proces, ce puteți face? Mulțumesc, domnul Jurek, vă rog. Mulțumesc, Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru acest raport. Iată care ar fi întrebarea mea. Dumneavoastră vorbeați de lipsă de toleranță în Europa și ceea ce m-a îngrijorat pe mine a fost faptul că ați uh, omis intoleranța față de migranții creștini, pentru că există astfel de acte de violență în centrele de migrație care se află pe drum, uh, pe diversele itinerarii și am auzit de astfel de evenimente în urmă cu două săptămâni. Uh, organizația Open Doors a atras uh, atenția asupra unui astfel de eveniment și mai mult decât atât, astfel de activități au legătură cu alte acțiuni care încalcă în mod flagrant statul de drept, pentru că autoritățile publice nu iau măsurile necesare sau nu informează publicul în legătură cu starea lucrurilor. Aș avea și o întrebare. Vreau să vă întreb dacă nu credeți că, ținând cont de tragediile care au loc uh, pe drumul um, migrației ilegale. Am auzit recent că 500 de persoane s-au unecat. Cei care organizează aceste treceri și care fac bani de pe urma acestor treceri ilegale, cred că ar trebui urmăriți și aduși în fața justiției, în mod internațional, pentru că ei pun uh, viața oamenilor în pericol. Trebuie să înțelegem aici că e vorba de o mișcare organizată și această tragedie umană este responsabilitatea cuiva, pentru că există persoane care organizează totul. Mulțumesc. Doamna Invert, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc agenției pentru munca sa susținută pentru a promova drepturile fundamentale. Dacă analizăm raportul și rapoartele anterioare, îmi dau seama că ne descurcăm foarte bine să vedem ce nu merge bine și să enumerăm toate acele încălcări ale drepturilor fundamentale. Mi se pare însă că e de-a dreptul frustrant de-a lungul timpului pentru că lucrurile se înrăutățesc, lista e din ce în ce mai lungă, dar ce facem de fapt cu aceste probleme? După cum știți, în comisia noastră elaborăm acum o propunere uh, pentru a avea un mecanism de susținere a democrației, a statului de drept și a libertăților fundamentale. Dumneavoastră, de asemenea, v-ați adus contribuția la acest efort și nu știu dacă FRA ar putea juca un rol pentru a identifica nu doar încălcările existente în ceea ce privește drepturile fundamentale, ci și obstacolele existente pentru a rezolva această situație, pentru că nu există motive juridice, materiale sau practice, există întotdeauna motive politice pentru toate aceste încălcări și lipsa de voință politică pentru a rezolva situația. Nu se întâmplă niciodată din întâmplare sau în mod accidental, ci este vorba de rezultatul unor politici voite. De aceea vreau să vă întreb dacă în analizele și în recomandările dumneavoastră n-ați putea să acordați mai multă atenție felului în care putem avea o mai mare susținere politică pentru a face față acestor probleme. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Ferrero, mulțumesc! Doamna Valero, mă scuzați! Mulțumesc! Am o întrebare în legătură cu un grup care n-a fost uh, menționat aici în raport, o categorie de persoane, și anume cei care sunt nedocumentați. Ați vorbit despre cei care rămân după o decizie negativă, însă vreau să vă întreb ce se întâmplă cu cei care au primit o decizie negativă, dar care n-au fost în stare să uh, implementeze acea decizie, pentru că noua politică a adus uh, mulți migranți din zone de război și, și mai mulți au fost întorși înapoi. Riscul este să avem din ce în ce mai multe persoane care se ascund, de exemplu. Acest lucru se întâmplă în Suedia. Cei nedocumentați se ascund și asta s-ar putea întâmpla peste tot E vorba de persoane care ar putea avea un permis de ședere pentru o anumită perioadă de timp, însă care se ascund în aceste țări. Deci trebuie să ne gândim și care sunt drepturile lor în țările noastre. Nu e vorba aici doar de persoanele care au primit o decizie negativă și pe care n-am putut încă să-i deportăm, e vorba și de cei care au permise temporare, care trăiesc aici în societățile noastre de mult timp și n-au fost încă integrați și care în mod normal ar fi primit deja un permis de reședință permanentă, însă pentru că numărul persoanelor care vin în UE este atât de mare, nu primesc aceste permise. Cred că aici există un adevărat pericol ca cei care ar putea fi potențial deportați să se ascundă pentru a evita trimiterea lor înapoi acasă. Deci trebuie să ne gândim și la drepturile lor. Mariu. Da, mulțumesc. Întrebarea mea are legătură cu cea anterioară. Vorbim acum despre noul sistem revizuit de la Dublin 2 și am văzut că s-a acordat foarte mare atenție mișcărilor uh, circulare secundare. Care este părerea dumneavoastră în legătură cu libertatea de mișcare? Cum putem respecta principiul libertății de mișcare și a libertăților fundamentale în același timp pentru a permite persoanelor acele drepturi de reunificare a familiei și așa mai departe. Am văzut că există multe exemple în Suedia și în alte țări unde această libertate de mișcare aduce noi probleme și uh, care este poziția FRA în acest domeniu și vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru un raport uh, exhaustiv și foarte interesant cu multe date absolut interesante. Mulțumesc. Soraya Post, vă rog. Mulțumesc. Aș vrea și eu să mulțumesc raportorilor care au produs uh, un document ex excelent. La capitolul 4, integrarea romilor. Sunt absolut de acord cu avizul pe care l-ați prezentat, însă aș avea câteva întrebări legat de situația romilor. Cred că în momentul acesta de multe ori um, la nivel politic, uh, grupurile sunt, uh, unele grupuri sunt atâțate împotriva celorlalte. Acest lucru se întâmplă și la nivelul uh, grupurilor mai mici, dar și a celor importante. Deci vreau să vă întreb cum putem acorda o mai mare atenție pe agenda politică chestiunii integrării romilor. Pentru că situația acestora sunt milioane de persoane care trebuie să plece de la ei de acasă pentru că sunt discriminați, pentru că există deportări forțate din cauza sărăciei sau din multe alte motive. Cei care uh, utilizează practic libertatea de mișcare sunt tratați uh, ca niște câini acolo unde ajung Mulți dintre ei trăiesc acum fără documente, așa cum uh, știm, și există uh, multe riscuri pentru ei pentru a se întoarce în așa numitele țări de origine care sunt sigure, dar care nu sunt sigure pentru ei. Ce se întâmplă cu drepturile lor, cu drepturile acestor persoane apatride, pentru că mulți romi uh, intră în această categorie din cauza uh, crizelor din Balcan și a evenimentelor de acolo și a felului în care țările au fost împărțite. Sunt multe chestiuni care trebuie introduse pe agenda politică europeană. Cum o vom face? Mulțumesc, uh, Silvia, te rog acum, Silvia Ivon ultimul vorbitor. Un minut, te rog, dacă se poate. Mulțumesc, domnule președinte. Am venit cu întârziere pentru că avionul meu a întârziat. Am în câteva întrebări concrete legate de raport. Ați vorbit despre Eurodac. La pagina 22 este un capitol în raportul dumneavoastră și aici se spune că au fost distribuite materiale informative și un catalog de întrebări statelor membre pentru că uh, și cei care sunt refugiați ajung în Europa să obțină mai multe informații de ce, de pildă, sunt amprentați. Și uh, eu vă întreb dacă în legătură cu acest uh, chestionar Ehm, ați primit eh, răspunsuri eh, dacă aveți informații suplimentare eh, din partea statelor membre. Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul acum lui Michael Flaherty pentru a răspunde la problemele esențiale, pentru că nu dispunem de foarte mult timp. Sigur, domnule președinte, voi încerca să uh, uh, respect termenul și poate și doamna Zarnsticker va completa. În legătură cu întrebarea domnului Boni nu uh, am putut intra în detalii specifice fiecarei țări, dar doresc să-l informez pe dumnealui și alți membri ai uh, Comisiei că vom face și un alt raport și uh, o statistică în legătură cu situația supravegherii statelor membre din Uniunea Europeană în ce privește statul de drept, aplicarea legislației. Doamna Vergia, de asemenea, a atins diverse aspecte specifice situației refugiaților. Agenția pentru Drepturile Fundamentale este convinsă că suntem confruntați cu o criză profundă pe plan umanitar și că umanitar și că fiecare parte direct implicată trebuie să acționeze mult mai serios. Pentru că trebuie să beneficieze și agențiile de specialitate de susținere. Iar în ce privește respectarea drepturilor fundamentale în acele centre de prim contact în hotspoturi, cred că de asemenea este important să avem analize și vă vom furniza informații. În ce privește uh, sănătatea mentală și situația copiilor, dacă veți citi și uh, documentația pentru 2016 în legătură cu starea de sănătate a migranților, uh, document pe care l-am publicat cu două luni în urmă, veți găsi din acest punct de vedere răspunsuri. În ce privește riscurile uh, pentru uh, minori prin uh, platformele sociale, medicinale și uh, IT. Trebuie să spun că amenințările la dreptul omului și platformele sociale, da, um, pot și contribui la consolidarea uh, drepturilor omului. Și am avut un forum, sau vom avea un forum peste două săptămâni pe această temă. În legătură cu întrebarea adresată de doamna Albiol, ce facem noi pentru persoanele care au fost reținute. Să știți că noi vizităm uh, cu regularitate uh, insulele grecești cu mici uh, echipe și uh, încercăm să conseiem agențiile care acționează acolo pentru a putea astfel uh, acționa astfel încât drepturile omului să nu fie violate. Și din acest punct de vedere avem o relație foarte bună de lucru și cu Frontex. Domnul Niedermüller a pus o serie întreagă de întrebări care poate răspunsul ar necesita o dezbatere aprofundată. Dar ce pot să spun? Că um, în ce privește democrațiile liberale, uh, emergente, eu vă spun că de fiecare dată trebuie să analizăm obligațiile care decurg din tratatele europene și care nu s-au schimbat subiectul discriminării uh, populației uh, Roma. De asemenea, o chestiune menționată de domnul Niedermüller. Da, este important să fim informați și după aceea, de fiecare dată când analizăm uh, aceste aspecte, ajungem la concluzia că situația romilor este un scandal pentru Europa, pentru că noi trebuie să acționăm și în favoarea comunităților rome, um, pentru că Uh, până la urmă există uh, și uh, comunitatea celor care migrează dintr-un oraș într-altul și care de asemenea merită să fie analizată. Deci interesul nostru um, în momentul în care vom fi mandatați în acest sens este să acționăm, să îmbunătățim lucrurile. Iar în ce privește întrebarea domnului Iurec și opinia sa că ar trebui ca cei care sunt traficanți de persoane să fie aduși în fața unui tribunal internațional, suntem absolut de acord cu această opinie. Doamna Infeld, cum putem identifica obstacolele eh, care eh, până la urmă duc la violarea drepturilor omului? Eh, uneori trebuie să ne gândim uh, cum sunt aplicate politicile și uh, câtă cunoaștere a legislației există. Uh, pentru că de multe ori lipsesc informațiile mai degrabă decât resursele. Și sigur că trebuie până la urmă să acționăm astfel încât să putem să furnizăm servicii cât mai complete. Oricum, documentele noastre în principal se concentrează pe viol, cazurile de violare a drepturilor omului. Situația migranților uh, uh, atunci când uh, nu se pot integra și când, de fapt, ar urma să fie expulzați. Eu cred că uh, nu trebuie să avem răspunsuri față de un grup, trebuie să avem răspunsuri față de indivizi și din acest punct de vedere uh, trebuie inclusiv problematica uh, romilor să o analizăm. Revizuirea regulamentului de la Dublin este un domeniu foarte complex. Salutăm și propunerea de a elabora eventual un aviz dacă Parlamentul o va solicita o recomandare. În legătură cu Eurodac, nu știu dacă am înțeles corect întrebarea, dar putem discuta bilateral și această problematică. Și aș transmite acum microfonul colegei mele. Mulțumesc foarte mult! În ultimul minut, aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru observațiile foarte pertinente făcute în această comisie, fie că e vorba de drepturile uh, romilor, despre drepturile copiilor sau ale refugiaților. Bineînțeles că avem în vedere întreaga problematică și uh, fiți convinși că în Consiliul de Administrație ținem seama de intervențiile dumneavoastră în dezbaterile pe care le avem. În al doilea rând, accesibilitatea uh, la uh, concluziile noastre, um, eficiența uh, consilierii pe care putem să o acordăm. Încercăm să colaborăm cu toți cei care au responsabilități în domeniul legiferării. Iar în ce privește voința politică, bineînțeles că nu putem să ne uh, limităm uh, la a arăta cu degetul asupra situațiilor de violare a drepturilor omului. Dar până la urmă și raportul nostru este până la urmă o sinteză a bunelor practici. Poate că este un prim pas. Este nevoie de dezbateri pe marginea politicilor specifice și uh, forumul Um, pentru drepturile fundamentale, um, care va fi un eveniment um, într-un viitor apropiat, menționat și de directorul nostru, poate fi o asemenea uh, ocazie de dezbatere. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc și uh, tuturor uh, colaboratorilor de la Agenția pentru Drepturile Fundamentale ale Uniunii Europene. Am apreciat foarte mult spusele dumneavoastră, domnule O'Flaherty, legătură cu uh, posibilitatea de a dezvolta uh, aspectele pe care le-ați menționat. Mulțumesc foarte mult și colegilor pentru disciplina de care au dat dovadă. Deci, uh, dacă aveți cartelele pregătite, vom începe votul la orele 16 și 15. Avem Uh, foarte multe uh, subiecte supuse la vot. Sperăm ca până la orele 18 și 15 să putem încheia voturile. colleagues first. I'm just addressing the uh, coordinators to ensure that îi rog pe coordonator să se asigure că toți uh, membrii și uh, supleanții sunt prezenți și dispun și de cartela de vot. Puteți să-mi uh, indicați dacă e, acesta e cazul. You're fine, but so if you could all be seated, thank you. Asemenea, v-aș ruga să luați loc cu toții. Okay, we're going to begin the vote. It's a complex vote. If there are any concerns at all. Putem trece la voturi. Va fi uh, un, vot complex. V-aș ruga să indicați intenția de vot uh, cât mai prompt. So, colleagues, we begin... Stimați colegi, începem cu subiectul nou privind uh, propunerea de reglementare uh, privind sistemul de pază europeană de frontieră și de coastă este decizia Consiliului 2005. Raportor este Artis Pabrix și începem cu amendamentul 3. S-a deschis votul. 103. S-a deschis votul. 103. Is it not working? Try again because mine didn't work the first time either. Se pare că trebuie să încercați din nou. Bun. Repetăm acest vot. Amendamentul 103. Votul este încă deschis. Lucrează aparatele în toate cazurile? Deci, Eh, atunci eh, dacă nu funcționează un aparat, indicați eh, ridicând mâna intenția de vot. Închidem acum votul. Se respinge. 102 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 104 s-a deschis votul. Pare rău. Aici 104 și 263 în bloc. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul orizontal 1 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul orizontal 2. Comisia pentru transportul s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 122, consideretul 5, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 208 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 220 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Articolul 5, aliniatul 1, amendamentul 317, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 794, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge compromis pe marginea articolului 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul pe marginea articolului 2 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 249 și 253 împreună s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 250, 251, 252 în bloc s-a deschis votul. S-a închis se respinge. 11. Din partea raportorului s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 260 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 261 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromis pe marginea articolului 3 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromis pe marginea articolului 4. Îmi cer scuze, spune președintele, amendamentul 275 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul pe marginea articolului 4. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 286. S-a deschis votul. 286. S-a închis. Se adoptă. Compromisul pe marginea articolului 5 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 340 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge amendamentul 342. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge amendamentul 12 din partea raportului, S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromis pe marginea articolului 6 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromis pe marginea articolului 6A9. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromis pe marginea articolului 7. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 374. S-a deschis votul. 374 s-a închis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 395 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 405 s-a deschis votul. S-a închis. se adoptă. Amendamentul 400, nu, iertă, afet 32, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 416, 417, 418 împreună s-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 418 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul pe marginea articolului 9 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul pe marginea articolului 10. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 427 s-a deschis votul. S-a închis. se respinge. 448 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 458 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul pe marginea articolului 11 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 474 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul pe marginea articolului 12 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul pe marginea articolului 13, prima parte, cu cuvintele and third countries, prima parte, s-a deschis votul. S-a închis. partea a doua a compromisului s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 561 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge compromis pe marginea articolului 14. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromis pe articolul 15. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 592 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 596 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromis pe marginea articolului 16 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă amendamentul 601. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul pe marginea articolului 17 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 607 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 612 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 617. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 627. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge compromisul pe marginea articolului 18, prima parte, partea A, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea B s-a deschis votul. Votul este încă deschis. S-a închis votul. se respinge. Compromis pe marginea articolului 19 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 694. <coughs> S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 43 din partea raportorului s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 698. S-a deschis votul. Împotrivă. S-a închis votul, mă scuzați. Și se respinge. 696. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. 697. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 699. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 700. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 701. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 702. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 703. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 704. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 706 pentru... Uh, s-a deschis votul, mă scuzați. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la buget 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 707. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul oral. Se votează, s-a deschis votul. Amendamentul oral din partea doamnei Monica Holmeier. S-a închis votul. Se respinge. Buget 5. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Compromisul articolul 24 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul la articolul 25 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 726. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul la articolul 26. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. șapte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge compromisul la articolul 27. S-a deschis votul. S-a închis votul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 Se adoptă. Compromisul la articolul 32. S-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. Compromisul la articolul 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 807. S-a deschis votul. deschis votul și se adoptă. Compromisul la articolul 34 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul la articolul 35 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 833. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 835. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 839. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul la articolul 36 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 861 s-a deschis votul. S-a închis și se respinge. 862. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul la articolul 37. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 865. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul articolul 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul la articolul 39. Compromisul la articolul 39. S-a deschis votul. Uh, se adoptă. Compromisul la articolul 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 883 este retras. 896. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul la articolele 44-45. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul la articolele 46 și 49. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 918. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 920. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 921. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul la articolul 51. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul articolul 52, prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. A doua parte, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Compromisul articolul 53. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 960. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 967 și AFET 69 sunt identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se resping. 976 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 978 și 979 sunt identice. S-a deschis votul. S-a închis și se resping compromisul la articolul 54. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 994. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 995 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 996 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Buget 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 999. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge.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 se respinge. 1024. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1020. S-a deschis votul. Închis votul. Se respinge. Compromisul la articolul 63 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1027 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul la articolul 67 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul la articolul 68 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul la articolul 69 s-a deschis votul. închis votul. Se adoptă. Compromisul articolul 70. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 1084. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 1087. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1090. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul articolul 70, 71. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul la articolul 72. S-a deschis votul. închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1139. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 1140. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 1155. S-a deschis votul. închis votul. Se respinge compromisul la articolul 74. S-a deschis votul. Deci la 74. Votul este în continuare deschis. Acum s-a închis și se adoptă. Amendamentul 1162. S-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. Compromis la articolele 75 până la 78. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromis la articolele 79 până la 82. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 105 s-a deschis votul. închis votul. Se adoptă. Amendamentul 106. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromis la considerentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 113. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 118. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 116. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 117. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul la, la mm, considerentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 124. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 125 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul la considerentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 132 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge Compromisul la considerentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 138. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 139. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. 140, s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. 142, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 143. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 144. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 146. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 145, îmi cer scuze, stimați colegi, trecem mai departe la 149. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge compromisul la considerentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă compromisul la considerentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă compromisul la considerentele 16 și 16A nou. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă compromisul la considerentul 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă compromisul la considerentul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă compromisul la considerentul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă compromisul la considerentul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 192. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 194. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 193. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul la considerentul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 196. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul la considerentul 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă compromisul la considerentul 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă compromisul la considerentul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 209. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Peș 4. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. Peș 5 și 210. E Comisia pe, pentru Pescuit. Nu știu dacă îi spune peș sau fish. Deci peș 5 și 210 sunt identice, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul la considerentul 28 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă compromisul la considerentele 28A9, 28B9 și 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 221. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge compromisul la considerentul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul la considerentul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul la considerentul 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Buget 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 229. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul la considerentul 39. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Votăm acum textul așa cum a fost el modificat. Votul final va fi vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 40 pentru, 10 împotrivă și 5 abțineri votul referitor la deschiderea negocierii, mandat și compoziția uh, echipei de negociere va, va trebui să întrunească o majoritate absolută conform regulii 73.2. 2. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 44 pentru, 9 împotrivă și 2 abțineri. Felicitări raportorului! colleagues, give your hands a bit of a give your hands a bit of a rest till we get to the next vote. Puteți să vă odihniți un pic înainte de a trece la următorul vot. Colleagues, let's um, is everyone feeling robust? Sunteți pregătiți să trecem mai departe? Foarte bine. Trecem atunci la avizul din partea Comisiei Libe pentru Comisia de Bugete, pregătirea revizuirii postelectorale CFM 2014-2020. E vorba de recomandarea Parlamentului înainte de propunerea Comisiei. Raportor este doamna Laura Agea. Amendamentul 1. Toată lumea este pregătită? Nu, eu nu eram pregătit. Am să vă las o secundă să vă liniștiți, să vă așezați jos cu toții, pentru că suntem în mijlocul voturilor. Vă rog să luați loc. Toată lumea s-a așezat. Amendamentul de compromis 1 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 17 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 18 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 27. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. 28, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 29, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 5, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum votăm textul modificat. Să a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 41 de voturi la 4 și 6 abțineri. Felicitări raportorului. Trecem acum la următorul punct schimb de informații. Um, if you listen carefully, the next point in the agenda is the Următorul punct pe ordinea de zi este vorba de propunerea de directivă 2009-315 JAI în ceea ce privește schimbul de informații referitor la resortisanții din țările terțe și sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare. Dacă raportorul dorește să ia cuvântul, nu? Atunci trecem direct la vot. Dragi colegi, ar trebui să vă spun acum sau mai bine să cer raportorului Dragi colegi, am avut o cerere din partea PPE-ului de cerere a, pentru vot cu apel nominal la 8B, 123639 și 40. Deci vreau să vă întreb dacă susțineți această propunere a PP-ului pentru aceste amendamente. Raportorul ne susține și de asemenea Verzi și FD au cerut același lucru pentru amendamentele 36, 45, 50 și 52. Dacă da, atunci trecem la vot. Începem cu compromisul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 8A, amendament de compromis. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis și se adoptă. Amendamentul de compromis 8B, vot pe părți, prima parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la amendamentul 36. S-a deschis votul. Vot cu apel nominal. Amendamentul 36. 36. Pentru că în urma rezultatului la prima parte a votului anterior am trecut la amendamentul 36. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 39. S-a deschis votul. Dragi colegi, îmi cer scuze. Înainte avem amendamentele 37 și 38 identice. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentele 14 și 41 identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 43. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 47. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 49. S-a deschis votul. Dragi colegi, am făcut o greșeală. Amendamentul 49 nu trebuia să-l fi votat. El este caduc. Deci trecem la amendamentul 50. S-a deschis votul. Vot cu apel nominal. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 52. S-a deschis votul. Vot cu apel nominal și acesta. Amendamentul 52. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 53. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 54. S-a deschis votul. Vot cu apel nominal.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 S-a închis votul. Se adoptă. 58 și 59 identice s-au deschis, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis nou s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum trecem la considerent. Amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3, să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă. 25, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 26. S-a deschis votul. Nu votăm amendamentul 4 de compromis pentru că 26 a fost adoptat. Acum s-a încheiat votul la 26. Se adoptă. Compromisul 5, prima parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 6, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 7. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Și acum votul final, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă 45 de voturi pentru, 2 împotrivă și 4 abțineri. Aceasta vom vota acum decizia de negociere și mandatul pentru echipa de negociere. S-a deschis votul în conformitate cu regula 73.2. S-a închis votul. Se adoptă 44 de voturi pentru, 4 împotrivă și 2 abțineri. Felicitări raportorului. Trecem la următorul vot. Este vorba de protocolul pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția Cadru OMS pentru controlul tutunului. Doamna Andersen este raportor. Nu s-au prezentat amendamente. Nu. Niciun amendament nu a fost prezentat. Deci, votul final, un vot unic. Îmi pare rău, dragi colegi, deci avem un singur vot, votul final, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 47 de voturi la 1 și 2 abțineri. Felicitări raportorului. Următorul vot format uniform pentru vize, e vorba de deschiderea negocierilor interinstituționale și alcătuirea echipei de negociere. Raportor este doamna Kaufmann. Avem un vot unic pentru a lua decizia de intrare în negocieri. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 46 de voturi pentru, 3 împotrivă și 2 abțineri. Și acum, în ceea ce privește alcătuirea echipei de negociere, doamna Kaufmann, domnul Petri Sarvama, raportor din umbră din partea PP-ului, de asemenea din partea ECR, domnul Kirchhoff, din partea ALDE, domnul Depre, din partea GUE, Costas Pisigonas, din partea verzilor, domnul Vulero, și din partea FDD, Beatrix Constorn. Și acum, în ceea ce privește documentul european de călătorie pentru returnarea resortisanților din țările terțe, pentru începerea negocierilor instituționale și echipa de negociere, avem un vot unic Dragi colegi, așteptați doar o clipă să iau lista de voturi. Facem o pauză pentru o secundă să lămuresc documentele. Mulțumesc. Oh, by the way, the rapporteur is Mr. Hala Ahu. Sorry, I should have mentioned. Și raportorul este domnul Hala Aho, din partea ECR. Okay, colleagues, let's proceed to the vote. Uh... Trecem la vot acum, dragi colegi. Avem compromisul orizontal, primul amendament, votul s-a deschis, s-a închis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 20 Dragi colegi, trebuia să vă fi spus de la început. Doamna Vergia a cerut uh, un amendament oral la amendamentul 30 pentru a introduce cuvântul european înainte de convenție. Cred că este de înțeles, dar dacă doamna Vergia dorește să explice, nu, se pare că nu, toată lumea este de acord. Dacă toată lumea este de acord, atunci continuăm cu votul și îmi pare rău că nu v-am făcut anunțul la început. Amendamentul 20, acum, L-am votat deja? Vă rog să nu mai duceți în eroare, că și așa mi-e greu. Amendamentul 20 s-a deschis votul. Dragi colegi, 20. S-a închis votul. Doamna Vergia dorește să intervină? Sau doreați să interveniți înaintea votului? Da, domnule președinte, vroiam să intervin pentru a face o precizare, pentru că redactarea amendamentului n-a fost bună, chiar și în amendamentul de compromis, pentru că e vorba aici doar de a respecta Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Așa că dacă văd uh, toate luminile roșii aici aprinse, nu înțeleg de ce toată lumea se opune Convenției Europene pentru Drepturile Omului. Vom ajunge la 30. V-am întrebat înainte dacă dorea să spuneți ceva. Da. Te putem trece acum la 21? Am trecut peste 20? Da, închidem votul la 20, s-a închis votul și se respinge. 21 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 13 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 12 s-a deschis votul. Acesta este caduc. Atunci amendamentul 75, 74, mă scuzați. 74 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 14 s-a deschis votul. Vot pe părți, prima parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 80 s-a deschis votul. 80 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 87 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 15. S-a deschis votul. Deci, compromisul 15 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 91. S-a deschis votul. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge. 46 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 18 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 90. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 92. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 16. S-a deschis votul.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 Amendamentul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 2. să a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum am făcut deja acest lucru, dar dacă doriți să interveniți la amendamentul 30, Doamna Vergia a cerut un amendament oral pentru amendamentul 30. Ne-a dat deja explicații, așa că deschidem votul. Vedeți? Am spus-o frumos. Dumneavoastră ați explicat foarte bine. Eu am creat confuzie. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 4. să deschizi deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 7. Prima parte. să deschizi deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 42. Amendamentul 5. Vot pe părți, prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 47. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 8. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă.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 53. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 55. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum vot pe părți la amendamentul 7, prima parte. 57, prima parte, s-a deschis votul, s-a închis votul, se respinge. A doua parte, s-a deschis votul, s-a închis votul, se respinge. Compromisul 9, s-a deschis votul, s-a închis votul, Se adoptă. Amendamentul 57 este un vot pe părți. Prima parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. A doua parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 59. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 60. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 61. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 62 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 63 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromise 10. Vote is open. Compromisul 10 s-a deschis votul. Îmi cer scuze. Prima parte. S-a deschis votul pentru prima parte. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 64. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 65. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 11 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 68 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 12, prima parte, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Partea a doua s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Iar acum votăm documentul astfel modificat. Votul final va fi un vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă 39 pentru, două abțineri, nu împotrivă. Iar acum eh, a fost votată și decizia privind eh, echipa de negociere. Să supunem acum la vot și această propunere s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă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 Ultimul subiect, punctul 11 de pe ordinea de zi. Um, Stimați colegi, trebuie să Păstrăm puțin liniștea pentru a respecta și intervenția raportorului. Este vorba despre punctul 11, către un sistem de TVA definitiv și combaterea fraudei în domeniul TVA. Raportorul pentru aviz este Juan Fernando López Aguilar și uh, dorește să ne prezinte proiectul său uh, pentru raportul uh, de inițiativă din Comisia Econ pentru combaterea fraudei în domeniul TVA. Juan Fernando, ai cuvântul. Deci este ultimul punct de pe agenda de astăzi. Dacă doriți să părăsiți sala, vă rog să o faceți în liniște. Juan Fernando, ai cuvântul. Yes, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt conștient de faptul că toți suntem obosiți după această sesiune prelungită de voturi, dar dacă îmi permiteți, Vă răpesc doar câteva minute pentru a împărtăși uh, membrilor comisiei care rămân în sală câteva aspecte în legătură cu acest dosar, care este foarte important pentru că ține până la urmă de infracțiuni prevăzute în uh, codul penal. Este vorba despre directiva PIF de protecție a intereselor financiare ale Uniunii Europene. Deci lucrăm de câțiva ani la um, acest document pentru că este de fapt un uh, document care um, l-am preluat încă din fosta um, stagiune legislativă. Încă nu am finalizat activitatea a intereselor financiare ale Uniunii Europene, după cum știți cu toții, constituie un element cheie al politicii Uniunii Europene pentru a spori încrederea cetățenilor, la modul general, în Uniunea Europeană și pentru a crea garanția că banii sunt folosiți adecvat. Sunt conștient de faptul că încrederea în Uniunea Europeană în ultimii ani a scăzut, deci să avem în vedere că este un instrument prin care putem uh, reconstrui încrederea pentru a o redobândi conform estimărilor Europol 60 uh, de miliarde de euro uh, sunt uh, pierduți pe an datorită crimei organizate și cel puțin 2% din grupurile infracționale practic în procentaj de 80% așa numitul TVA carusel prin acțiuni transfrontaliere. Deci ar trebui să ne concentrăm pe aceste acțiuni ilegale, combaterea fraudei în domeniul TVA-ului, având în vedere situația actuală a crizei socioeconomice, acești bani care practic dispar ar fi putut fi folosiți în, în, spre binele economiilor noastre. Negocierile dintre Parlament și Consiliu pe marginea acestei directive de protecție a intereselor financiare ale Uniunii, directiva PIF, în clipa de față se află în impas. Eh, pentru că eh, și în clipa de față trebuie să ne gândim eh, includerea directivei TVA în domeniul de aplicare al acestei directive. Și de aceea, dacă includem TVA-ul în directiva PIF, am putea rezolva problemele, dar există o rezistență într-o serie de state membre, deci la nivelul Consiliului, deși Curtea de Justiție s-a pronunțat în cazul Darico în acest sens și de altfel au fost 8 spețe în fața Curții Europene de Justiție în anul 2015. Hotărârile au fost clare în sensul că TVA-ul trebuie să fie privit ca o resursă bugetară a Uniunii Europene, deci în noi am decis să elaborăm în Comisia Econ un raport de inițiativă în legătură cu sistemul de TVA și combaterea fraudei uh, în domeniul TVA-ului și LIBE și CONT uh, sunt asociate în cadrul uh, regulei 54. De. Conform competenței comisiei noastre, eu sunt raportor pentru aviz din partea comisiei și uh, vom uh, uh, insista ca următoarele aspecte în ECON să insiste asupra includei TVA-ului în directiva PIF, numărul 1 după aceea, crearea un oficiu al procurorului european care să poată să aducă în fața instanțelor toate cazurile de uh, fraudă în domeniul TVA-ului și după aceea directiva PIF trebuie să fie uh, consolidată astfel încât să-și îndeplinească uh, scopul. Să se poată constitui într-o bază de acțiune pentru combaterea fraudei. Sunt convins că orice soluție uh, mai uh, slabă, mai puțin uh, hotărâtă, nu ne-ar ajuta să ne atingem obiectivele. O modalitate de a combate euroscepticismul care se află în creștere și de asemenea tendințele populiste care de asemenea sunt tot mai manifeste, necesită o acțiune, intervenție urgentă în sensul celor spuse de mine și cred că trebuie să exercităm o presiune asupra Consiliului pentru a nu uh, ne mai tăia craca de sub picioare. Am discutat acest uh, subiect cu consiliu în repetate rânduri în timpul președinției neerlandeze. Deci, este momentul să ducem la îndeplinire această sarcină și Aștept cu interes uh, punctele de vedere ale colegilor în legătură cu acest aviz pentru raportul de inițiativă ECON în ce privește regimul legal al TVA-ului pentru a putea contribui la analiza generală um, pe marginea directivei PIF și pentru a depăși uh, toate obstacolele. Mulțumesc foarte mult! O parte din raportorii din umbră sunt prezenți. Îl rog pe domnul Boni să ne împărtășească punctul de vedere din partea PPE. Da, din numele lui Thomas Șdehovski și doresc să mulțumesc raportorului Juan Fernando López Aguilar pentru uh, modul în care a organizat această activitate, pentru că trebuie stabilit într-adevăr un sistem definitiv uh, de eh, impunerea TVA-ului și de combatere a fraudei pentru că eh, trebuie să existe acțiuni eh, coordonate ale instanțelor naționale și ale celor europene, Europol, Eurojust, Olaf și altele. Grupul nostru apreciază acest proiect de aviz pentru că Uh, face trimitere la directiva PIF și în același timp uh, nu își depășește competențele Comisiei Libe. Deci noi ne dorim să fie uh, adoptată această propunere de includere a TVA-ului în domeniul de aplicare al directivei PIF. Dacă doresc și alți colegi să ia cuvântul, nu. Atunci vă mulțumesc pentru prezență. Termenul de depunere a amendamentelor 9 iunie, orele 12 și îți mulțumesc foarte mult, Juan, pentru această prezentare. Pare rău că a fost zgomot în uh, sală după voturi, dar, stimați colegi, Mulțumesc tuturor celor care au rămas până la sfârșit. Dacă la punctul diverse nu aveți nimic, atunci ne întâlnim luni, 6 iunie, când vom putea să ne continuăm activitățile și pe 13 iunie este prevăzută o reuniune la Bruxelles. Mulțumesc!